Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Vă rog să nu vorbiți chiar așa de tare, ca să pot și eu dormi mai departe. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Dacă îmi permite, trecem la punctul de ordine de zi 13. Domnule Donjon, aveți cuvântul. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul domnului Tarant, pe care trebuia să-l votăm astăzi, în legătură cu rolul păcii de securitate și apărare comună în cazul crizelor cauzate de climă și al dezastrelor naturale, care ține de subcomisia DV. Deci se pare că la acest raport încă mai au loc negocieri pe marginea unor amendamente. Deci de aceea vă propun să amânăm votul la acest raport. Mulțumesc! Well, actually, it's true what Mr. Danjean de fapt, este adevărat ce zice domnul Danjean. Noi am întârziat puțin cu pregătirea documentelor uh, din cauza negocierilor care au durat foarte mult. Uh, eu, de obicei, uh, sunt un susținător al respectării termenelor, dar în acest caz, în acest caz particular, și vă rog să mai dați doar două secunde, cred că în acest caz uh, uh, de amânare, PP-ului i s-ar oferi posibilitatea să mai revină la poziția inițială și cred că asta ar fi de ajutor. Mulțumesc. Was die EVP machen wird, kann ich nicht nu știu ce să zic. Uh, eu, ca președinte aici, nu pot aprecia ce va face sau nu va face PP-ul. Dar văd că există un consens și atunci amânăm acest punct de pe ordinea de zi pe o ședință următoare. Și acum trecem la raportul Gianacu despre bani. Doamna Gianacu, e aici oare? Întreabă președintele. Și cine o reprezintă? Cine o înlocuiește? Cine o înlocuiește pe doamna Gianacu? Doamna Gianacu vine cu o ușoară întârziere. Atunci, dacă sunteți de acord, haideți să devansăm raportul Brandner. Doamna Brandner, aveți obiecții? Nu? Bun. Atunci, începem cu amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șapte pentru, șapte inclusiv, putem vota raportul în ansamblu împreună cu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 Raportul se adoptă cu 5-7 de voturi pentru, 2 împotrivă și o abținere. Felicitări, doamna Brandner! Acum revenim la punctul de pe urne de zi numărul 13, pentru că și doamna Gianacu e aici, așa că putem începe. Doamna Gianacu, vreți să mai spuneți ceva înainte de vot? You want to say something? Mai aveți ceva de adăugat? Uh, Domnule președinte, vreau să vă spun că la amendamentul 4 s-a cerut un vot pe părți. Da, eu pot să fiu de acord, deoarece există patru amendamente de compromis și două amendamente orale. Mulțumesc. Dank. Vă mulțumesc, doamna Gianacu. Deci, cine este pentru compromisul 1? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Comp- amendamentul 7 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine e pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm vot electronic deschis. Votul este închis. Se respinge 16 la 45 de voturi. Da. Trecem la 13. Cine pentru? Împotriva. Abține se adoptă. 14 pentru. Împotriva. Abține se respinge. 15 cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 cu amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum vot final asupra raportului astfel amendat. Votul e deschis. Am închis votul. Raportul se adoptă cu 59 contra 4 voturi, o abținere. Acum trecem la punctul 16, raportul doamnei Oiuland. în cazul Magnitsky. Și anume este vorba de o recomandată adresată Consiliului. Doamna Oiuland vrea să ne spună câteva cuvinte înainte să trecem la verdict. Nu vreți să mai spuneți nimic? Bun, atunci trecem la vot. Amendamentul 1 pentru, împotriva abține se adoptă, 2 pentru, împotriva abține se adoptă, 3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 După ce am avut o discuție interesantă împreună cu doamna Oiuland și împreună cu consilierul de la socialiști, am hotărât să fim de acord cu amendamentul de compromis și de aceea propun amendamentul oral următor. Aliniatul este așa, încurajează Consiliul să aibă o abordare uh, proactivă Uh, privind alte cazuri de încălcare a drepturilor uh, omului și să folosească dovezi uh, convingătoare deci se schimbă acolo cuvântul convingător. Dann werden wir jetzt über den Antrag 10 in dieser Formulierung. Că nu este ob- există obiecții, deci votăm uh, amendamentul 10 astfel amendat. Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul 8, 11 eh, în două părți. Cine e pentru prima parte? Ah, împotrivă? Abțineri se adoptă. Doua parte, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și atunci vot electronic, votăm uh, recomandarea astfel amendată în ansamblul său, votul e deschis. Votul este închis acum. Se adoptă cu 62 voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere. Felicitări, doamna Oghiulant. Și acum trecem la punctul 17. Acordul comercial între UE și Columbia, respectiv Republica Peru. Aici uh, nu există decât un singur amenament al doamnei Lunacek, anume cine este pentru amenamentul 1, cine este împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum, cine este pentru avizul în ansamblul său, vot electronic. Vot închis. 54 pentru, 9 împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule Salafranca. Și acum, punctul 18, strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE. Doamna Șache, vă rog aveți cuvântul. Uh, Domnule președinte, înainte să începem prezentarea, aș dori să îmi exprim surprinderea pentru că nu am avut ocazia până acum să discutăm această problemă. Astăzi avem doar ocazia să îl ascultăm puțin pe raportor. Am purtat foarte multe discuții între timp și nu am avut ocazia să ne exprimăm opiniile grupurilor politice în legătură cu acest raport. Înțeleg că nu avem foarte mult timp, dar dacă într-o zi o să descoperim că uh, un ambasador este uh, omorât datorită unui film pe internet, ne vom da seama cât de important este internetul. Așadar, Eh, cred că merită să petrecem un pic de timp discutând importanța internetului și importanța sa în legătură cu afaceri, politica externă. Mm, stimate coleg, pentru că încă n-am votat acest raport, avem timp să discutăm puțin eh, mai mult decât s-a prevăzut inițial. Yes. We have time because we have not voted on this long. Am câștigat uh, timp pentru că n-am votat acest uh, raport uh, Tarant, care este destul de lung. Deci, uh, iată, avem un uh, surplus de 30 de minute pe care le putem folosi pentru o dezbatere. Da. Ok. Frau Schake. Doamna Schake fiți succinți ca uh, distinsul nostru coleg să aibă și el timp să se afirme. Um, very... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem ocazia să discutăm în prima versiune a acestui raport în legătură cu uh, libertățile digitale și utilizarea lor în acțiunile externe. Există un raport simultan care tratează probleme legate de securitate și apărare, cibersecuritate și ciberapărare, raport care este redactat acum și pe care se lucrează în Comisia Sede. Domnule președinte, dacă vă puteți stinge microfonul, vă rog. Mulțumesc, spune vorbitoare. După aceea, așadar veți vedea că accentul în raportul meu se pune pe aspect, alte aspecte, cum ar fi comerțul, drepturile omului, dezvoltare, eh, extindere. Prima versiune pe care o aveți în dosar este rezultatul unor eforturi de colaborare cu eh, raportorii din umbră, cărora le mulțumesc, dar este și rezultatul ideilor pe care le-am primit de la factorii interesați, apărătorii drepturilor omului, societatea civilă, ca, cei care trebuie să se confrunte cu realitatea la fața locului în state de, din China până în Iran, Tunisia, Bahrain, Bahrain, Belarus și așa mai departe. strategia încearcă să examineze oportunitățile și provocările cu care ne confruntăm atunci când ne gândim la rolul noilor tehnologii în viața oamenilor de peste tot din lume și care ar fi răspunsul politic corespunzător. Proiectul meu încearcă să facă o serie de recomandări concrete în sensul unei strategii pentru uh, felul în care se folosesc noile tehnologii de comunicare și telecomunicare. Încep cu factorii pozitivi. Evoluțiile tehnologice au permis oamenilor de peste tot din lume să aibă acces la informație, să se exprime mai liber, s-au schimbat libertățile presei și am uh, asistat la încălcări ale drepturile omului pentru că am fost informați pe internet. Nu uh, Eh, este vorba doar de drepturile omului, ci și de dezvoltare, dezvoltare economică și acest fapt este de asemenea foarte important. Pe de altă parte, vedem că tehnologia este folosită și pentru a reprima cetățenii și pentru a eh, opri concurența în mediul de afaceri. Eh, asistăm la cenzură în masă, supraveghere în masă, monitorizarea indivizilor prin informațiile pe care le mm, schimbă, prin apelurile pe care le fac și e pe care le trimit. Trebuie să începem să recunoaștem importanța tehnologiilor și accesului la internet în contextul drepturilor omului. Și trebuie să ne asigurăm că internetul și noile tehnologii vor deveni mai degrabă o forță pentru bine și nu vor deveni o amenințare pentru cetățeni. În raport există o serie de capitole care se referă la drepturile omului, la comerț, la guvernanța internetului, un subiect din nou foarte important pe agenda noastră europeană. Avem recomandări concrete în legătură cu ceea ce trebuie să facem pentru a găsi echilibrul corect. De exemplu, în domeniul comercial, Există însă încă o serie de tehnologii care se exportă din Uniunea Europeană către state unde nu există statul de drept, unde nu putem ști cum vor fi folosite aceste tehnologii și aceste tehnologii chiar sunt folosite pentru a încălca drepturile omului. Așadar, cred că trebuie să căutăm mai multă transparență și responsabilitate din partea comunității de afaceri. Putem să facem recomandări în uh, Uh, cadrul responsabilității sociale corporatiste și așa mai departe. De asemenea, este important în contextul uh, acordurilor comerciale, unde tehnologia are un rol din ce în ce mai important în ceea ce privește guvernanța internetului. Până acum, internetul s-a dezvoltat în mod organic și nu au existat foarte multe reguli sau regulamente, ceea ce a dus la un proces definit uh, ca felul de guvernare multipartid. Există consumatorii, guvernele și companiile care conlucrează pentru a face ca internetul să fie o sferă publică și o piață în același timp. În același timp există o serie de platforme internaționale uh, în contextul ONU, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, unde Parlamentul a trimis o serie de delegații și va continua să o facă. Acolo se discută probleme destul de interesante. Unele state încearcă să eh, consolideze controlul asupra cetățenilor și încearcă să crească cenzura în masă. Este important ca Uniunea Europeană să își folosească puterea atât economic cât și politic pentru a opri asemenea tendințe. date fiind oportunitățile pe care le avem de a purta o discuție mai în amănunt astăzi, mă opresc aici. Înainte de a încheia, aș spune că cu toții, ca membri ai Parlamentului, avem o responsabilitate foarte importantă în acest moment de a pune bazele unei prime strategii în legătură cu mediul digital în acțiunile externe. Trebuie să înțelegem mai bine rolul jucat de tehnologii. Dacă doriți să aveți acces la experți în domeniul tehnologiei, uh, vă pot ajuta în acest sens. Uh, sper că vom putea să continuăm procesul de colaborare între parteneri uh, și împreună cu raportorii din umbră pentru a face din această politică una relevantă pe care Direcția Generală Comerț, Serviciul European de Acțiuni Externe și Comisia să le poată folosi în dezvoltarea strategiilor pentru drepturile omului, uh, extindere și uh, acțiuni externe. Mulțumesc. Și acum, într-adevăr, primul meu vorbitor pe listă este domnul Protasevici, Skuteczności pana przewodniczącego. Mulțumesc. În primul rând, salut pe domnul președinte care a reacționat atât de rapid la și mi-a dat ocazia să mă exprim în legătură cu acest subiect. Din nou, domnul Brock a arătat că nu este din întâmplare președintele comisiei noastre. Însă, pentru a trece la subiect. În fiecare zi vedem cum internetul devine o parte a vieții noastre de zi cu zi. Nu mai este vorba de o rețea pentru cei selecți. Este vorba de un spațiu unde se întâmplă lucruri care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor. Și aici apar probleme, cel puțin după părerea mea. Am rămas în urmă în discuțiile noastre. Uh, ne-am bucurat când am văzut uh, primăvara arabă, datorită tehnologiilor care au permis oamenilor să se întâlnească și să se organizeze. Însă astăzi suntem îngroziți că, fapt, că un simplu film pe internet poate să ducă la asasinarea unor diplomați. Raportul actual este o încercare și pun accentul pe cuvântul încercare, pentru că nu putem spune că am găsit un, un răspuns final. Este o încercare așadar de a discuta de cât de, nevoie, de cât de multă libertate este nevoie și cât trebuie să reglementăm în detrimentul libertății. Pentru că trebuie să răspundem la o întrebare cheie. Cine trebuie să reglementeze internetul? Cine trebuie să creeze regulamentele? discuțiile în legătură cu acta au, au arătat că există participanți în viața publică, cetățeni care se organizează și protestează. Și că nu vorbim aici doar de reglementare. A celor care, aspectelor care țin de comerț. Este vorba de regulamente care afectează viețile a milioane de oameni care uh, țin la libertățile lor. De ce uh, ținem atât de mult la libertățile noastre personale? Pentru că până acum am încercat să-i înșelăm pe cetățeni. De exemplu, acta. Am încercat să prezentăm acta ca un acord comercial și, pe de altă parte, am limitat libertățile utiliza- utilizatorilor internetului. Acest lucru a afectat și companiile noastre. Așadar, o salut și respect uh, poziția doamnei raportor Șache pentru că a făcut multe eforturi pentru a începe o discuție publică. Fără o discuție publică deschisă, totul rămâne doar pe hârtie. Și în viitor, uh, și s-ar putea ca cetățenii să, ne, să poate să ne acuze că încercăm să reglementăm viața lor fără să îi consultăm. Așadar, câteva comentarii acum în legătură cu proiectul de raport. Cele patru capitole încep cu drepturile omului, pentru că acest subiect este fundamental. Întotdeauna trebuie să discutăm, în primul rând, despre drepturile omului atunci când vorbim despre internet. Sugerăm că oricine dorește să introducă noi tehnologii în spațiul electronic să fie obligat să prezinte o analiză de impact a noilor tehnologii asupra drepturilor omului. Vorbesc aici despre tehnologii care uh, facilitează uh, trasa, trasabilitatea scrisorilor, mesajelor, înscrisurilor cetățenilor Vrem să cunoaștem care sunt posibilitățile tehnologiei și ce implicări ar avea în legătură cu drepturile omului. În al doilea rând, la aliniatul 32, ă, spune că o strategie pentru libertatea digitală ar trebui să fie introdusă în toate politicile comunitare. Eu am susținut o asemenea strategie în politica europeană de vecinătate și pot menționa o serie de domenii în care putem să introducem reglementări legate de internet care ar susține obiectivele noastre comune. Ultimul meu comentariu la acest raport ar fi despre o discuție deschisă. Utilizatorii internetului sunt aliații noștri și vor fi aliații noștri dacă îi includem în dezbateri. Astăzi, situația cu internetul este similară cu transportul rutier în secolul XIX. Toată lumea era fericită pentru că putea să călătorească de la, dintr-un oraș în altul până când a avut loc primul accident, după care au început să se introducă reguli și reguli rutiere. Bineînțeles că aceste reguli limitează într-un fel libertatea de circulație, dar sunt necesare pentru siguranța tuturor. În comisia noastră și în Uniunea Europeană trebuie să facem același lucru în legătură cu internetul. Uh, ah, Mr. Chairman, 15... Doamna Gomes. Doamna Gomes. Domnule președinte, acum 15 ani am participat la un program de introducere a computerelor în uh, zone muntoase, uh, într-o țară unde oamenii suferiseră foarte mult. E o țară care nici acum nu e liberă, e vorba de Timor-Leste. Trebuie să vă spun că Eu sunt sigură, eu sunt convinsă de importanța internetului. Timor-Leste, de exemplu, e o țară care încet, încet și-a recuperat libertatea. Și cetățenii au organizat toate protestele. Eu cred că, într-adevăr, internetul e o unealtă foarte puternică. Da, comparația cu șoselele uh, Uh, pavate în secolul XIX, într-adevăr, e corectă, sau cu uh, introducerea electricității, da. Și așa cum a spus Marieta, e nevoie acum de o structură de guvernare a internetului. Și avem nevoie de Uniunea Europeană. Nu putem lăsa totul pe seama utilizatorilor și cetățenilor. Ca și în cazul sistemului financiar, avem nevoie de o guvernanță la nivel internațional și pentru asta e nevoie de implicarea Uniunii Europene. Marieta introduce în text câteva elemente foarte importante, cum ar fi aplicarea principiilor RAGI ale ONU pentru a asigura responsabilitatea socială a întreprinderilor, de asemenea tot felul de acțiuni care nu pot fi Uh, lăsate uh, la o parte. Acțiuni pentru a preîntâmpina acțiuni uh, cum ar fi terorismul, pornografia infantilă sau abuzurile asupra vârstnicilor. Eu nu sunt de acord cu faptul că din cauza internetului sunt uciși diplomații acum. Diplomații au fost uciși în trecut din motive diferite din cauza unor lideri demagogici care au mobilizat mulțimile împotriva lor. Poate că acum așa ceva se întâmplă mai des, mai des, însă, da, face parte din faptul că trăim într-o lume globalizată. Aș vrea să subliniez faptul că, într-adevăr, orice strategie a Uniunii Europene, mai ales în domeniul politicii externe, trebuie să fie proactivă. Nu trebuie sprijiniți doar cei care cad uh, victime unor uh, guverne abuzive. Pentru a contracara acest lucru avem nevoie de niște politici active pentru a încuraja răspândirea mijloacelor de comunicare și a acelor tehnologii care au ca scop apărarea libertății de expresie așa cum s-a întâmplat în unele părți din lume. Uniunea Europeană, pe lângă guvernanța internetului, are nevoie de așa ceva. Și, bineînțeles, trebuie să se țină cont și de nevoia de a respecta drepturile de proprietate intelectuală. Fără așa ceva, creatorii noștri de cultură uh, vor întâmpina mari greutăți. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dziękuję, panie przewodniczący. <clears throat> Wydaje mi się, że... Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că experiența menționată de domnul Șiviț, mai ales protestele care au avut loc atunci când noi dezbăteam acordul ACTA, deci toate acestea ne-au permis să avem o sensibilitate mai mare atunci când discutăm despre libertatea digitală. Pe de altă parte, doamna raportor a arătat pe bună dreptate cât de mare este impactul acestei tehnologii asupra drepturilor omului și asupra modului în care funcționează și acționează apărătorii și cei care militează pentru drepturile omului pe internet. S-a spus care este efectul asupra libertății mass media. Am auzit multe exemple în cadrul reuniunilor noastre sau în plenarele noastre și am văzut cum în anumite țări unde procesele democratice întâmpină greutăți, am văzut cum presa tradițională nu poate fi publicată pe hârtie, însă de multe ori e publicată online în străinătate și astfel tot ajunge la o parte din uh, cititori. Aș vrea acum să mă refer la rolul important pe care uh, l-a jucat Facebook în declanșarea primăverii arabe. Cei care și-au dorit schimbarea în Egipt s-a organizat pe Facebook. Asmar Masfov pe care l-am premiat cu premiul Saharov aici în Parlamentul European a fost printre cei care au inițiat revoltele cu ajutorul internetului. Deci am văzut cât de importante sunt tehnologiile moderne pentru a organiza diferite mișcări. Fără astfel de informații, ceea ce s-a întâmplat în Tunisia și în uh, piața Tahrir în Cairo nu ar fi fost posibil. Deci doar cu tehnologiile tradiționale nu s-ar fi putut întâmpla nimic din toate acestea. Tot prin internet s-a creat o rețea virtuală a celor care protejează drepturile omului și a celor care doresc să răspândească aceste idei legate de drepturile omului. Știți că în Parlament există o discuție în paralel cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor. Cum putem clădi uh, credibilitatea întreprinderilor într-un domeniu atât de sensibil precum internetul. Da, într-adevăr, și companiile sunt foarte importante. Trebuie să vedem cum acestea pot da dovadă de responsabilitate atunci când se confruntă cu amenințări amenințări referitoare la ceea ce spunea doamna Gomes. Amenințări cum ar fi pornografia infantilă sau crima organizată și acestea pot fi promovate pe internet. Deci întrebarea e cum putem avea uh, un nivel cât mai ridicat de libertate acolo unde e nevoie și pe de altă parte cum putem uh, introduce uh, anumite reglementări pentru a corecta acele informații care au un impact negativ asupra societății și asupra comunității de utilizatori a internetului. Președintele, cred că această temă este de maximă importanță pentru noi în special în lumina evenimentelor din ultimele, 10, eh, din ultimele zile. Ehm, pentru noi, libertatea cuvântului este un instrument esențial pentru a putea fi folosit internetul în acele, pentru ca și internetul să fie folosit în țări în care unele libertăți sunt încredite. Este important ca să nu se ajungă în situația în care unele îngrădiri, limitări eh, impuse de guvernare a internetului să nu ducă la abuzuri din partea unor regimuri represive eh, pentru a limita accesul la informații și eh, la libertatea cuvântului pentru cetățeni. Libertatea internetului și libertatea, pe de altă parte, nu trebuie să aibă ca și consecință posibilitatea ca o, niște idioți uh, să dea foc unei lumi întregi prin niște uh, opere produ- uh, produse și distribuite prin internet. Da? Deci aceștia nu au fost creatori unei opere de artă, unui film cu un mesaj, ci au fost doar niște instigatori la uh, ură interreligioasă. Acum, nu știu cum, nu știu cum, și asta este până la urmă întrebarea chiar, cum putem formula niște reguli și reglementări care să fie echilibrate și să fie universal aplicabile peste tot în lume. Nu știu cum să facem. Mereu, atunci când apare o invenție, aceasta are atât avantaje cât și dezavantaje. Acum trebuie să vedem cum echilibrăm situația. Cred însă că un astfel de raport n-ar trebui trecut uh, prin uh, moara automată de vot uh, prea repede, prea pripit, pentru că avem nevoie de opinia, de avizul unor experți, unor experți care sunt în același timp și uh, persoane care îmbrățișează anumite valori ale libertății. Deci cred că ar trebui ca pe marginea acestei teme, acestei teme să zăbovim mai mult, să discutăm mai mult pe marginea ei. Pentru că, iată, cu acest film despre profetul Maomed uh, s-a creat un uh, instrument de politică externă extrem de eficace. Și uh, și s-a creat uh, un instrument prin care noi, de exemplu, suntem uh, ținuți uh, pe loc, pentru că în loc să ne facem treaba, trebuie să ne ocupăm de astfel de situații. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și apreciez ce ați spus. Vă mulțumesc pentru ce ați spus în legătură cu libertatea de expresie, însă în același timp ar trebui să fim foarte atenți. Aceste incidente recente nu ar trebui să domine discuțiile noastre. Aș vrea să vă trag atenția, dragi colegi, că am avut deja trei ateliere la AFET despre drepturile omului, comerț, diplomație, iar uh, filmările de la aceste ateliere pot fi uh, folosite de noi. Sunt oameni care au o mare experiență apărători ai drepturilor omului, persoane care lucrează cu tehnologie, deci aceștia sunt participanții de la aceste ateliere. Vreau acum să le mulțumesc celor care au participat la aceste discuții și aș vrea să reacționez la câteva din remarcile dumneavoastră. Eu cred că trebuie să vedem ce politici sunt relevante și cum putem normaliza folosirea tehnologiilor în toate acțiunile noastre externe. Cum pot folosi reprezentanții special pentru drepturile omului uh, aceste tehnologii, cum putem avea acea strategie propusă de către doamnele Ashton și Cruz. Eu cred că un concept foarte important este cel al uh, evaluării impactului asupra drepturilor omului. Însă, în același timp, trebuie să vedem îndeaproape în ce context sunt folosite tehnologiile respective. Facebook-ul ca platformă și alte medii sociale sunt importante pentru ca oamenii să se reunească pe internet și să aibă un schimb de informații. În Egipt a fost o platformă care i-a ajutat pe activiști. În Siria, în schimb, informațiile împărtășite de oamenii pe Facebook au fost uh, practic supravegheate prin tehnologii de supraveghere și au uh, cauzat un prejudiciu activiștilor. Deci e important să vedem lucrurile în contextul corect și să ne asigurăm că echilibrăm lucrurile către o libertate a internetului. Cezura în masă din China e ceva foarte îngrijorător. Nu doar afacerile au de pierdut, ci și drepturile omului sunt grav afectate. Referitor la politicile de dezvoltare spre care vorbea doamna Gomes, într-adevăr, Există mari uh, șanse atunci când ai accesul la tablete conectate la internet și în scopuri educative, de exemplu. Poți avea acces la informații care uneori sunt uh, tabu, cum ar fi drepturile de sănătate reproductivă. De asemenea, și în cazul uh, alegerilor, aceste tehnologii pot fi foarte utile pentru numărarea voturilor, de exemplu. În ceea ce privește companiile, eu cred că ar trebui să fim atenți și să nu facem prea multe legi, să nu împovărăm cadrul legislativ. Și să nu uităm un lucru, nu de fiecare dată avem nevoie de noi legi. Uneori avem prea multe reguli și, și legi. Poate că ar trebui să punem în practică acele legi care există deja legate de drepturile omului, de concurență, de transparență, de tragere la răspundere. Deci să aplicăm această legislație și în cazul acestei tehnologii. Deci aici cred că se pot face progrese. Aștept acum cu nerăbdare discuțiile cu raportori din număr, cu toți cei care sunt interesați, dar și cu utilizatorii, cu consumatorii și uh, alți factori interesați, uh, așa cum am făcut-o și până acum. Vreau de asemenea să le reamintesc colegilor că toate îngrijorările legate de securitatea pe internet uh, își au locul mai bine în raportul domnului Kellam de la subcomisia SETE. Deci noi încercăm să avem două rapoarte complementare în care să nu se suprapună informațiile. Vă mulțumesc! Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, care se va desfășura cu ușile închise. De aceea vreau să-i rog pe toți aceia care de acum sunt liberi și nu au program de lucru împreună cu noi să părăsească sala. Acest lucru cred că se referă în special la ocupanții locurilor din rândurile de în spate. Vreau să întreb dacă dintre cei care stau în rândurile din spate, toată lumea are, este autorizată să participe la ședințe în cameră? Urmează discuția cu noua eh, doamnă ambasador din Yemen, doamna Bushaet. Bettina Mushaet.